Domnul doriți să interveniți, vă rog. Domnule președinte, vă apreciez foarte mult și modul în care ați gestionat acest vot. Aș vrea să mă adresez vicepreședinților. Să nu ne mai spună un weekend plăcut joi la prânz. Avem o dezbatere cu privire la aspecte urgente. După amiază mai sunt și alte voturi și din păcate multă lume pleacă. Deci nu sunt foarte mulțumit să aud că ni se urează un weekend plăcut, că nu e decât ora prânzului. N-am vrut să spun că nu o să lucrați și în continuare și chiar și în weekend, sper, spune vorbitor. Domnule Micolasici, un minut. Mulțumesc, președinte. Cred că e foarte trist că în multe țări activitatea celor care apără drepturile omului este făcută mai dificilă prin legislație tot mai restrictivă și prin obstacole administrative. Sau este chiar imposibilă pentru că sunt uh, aruncați în închisoare Uniunea Europeană, fiind o mare apărătoare a drepturilor omului pe plan mondial, aș vrea să fac un apel la Comisie să utilizeze noile puteri care sunt acordate prin tratatul de la Lisabona pentru a da orientare în Uniunea Europeană în apărarea drepturilor omului în toate acordurile de parteneriat sau comercial cu țări terțe. Sunt întru totul de acord cu procedura preventivă, inclusiv evaluarea unor țări terțe care deschid relații comerciale cu Uniunea Europeană și consider că în ce privește drepturile omului ar fi bine să se implice și întreprinzătorii. Uh, Domnul Kaczmarek, un minut. Panie przewodniczący, szanowni państwo, pani poseł Hautala... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, doamna Hautala a, propus o, a avut o idee foarte bună și mulțumesc pentru aceasta. Concluziile acestui raport trebuie puse în aplicare și dacă așa ar sta lucrurile, atunci apărarea drepturilor omului și a apărătorilor drepturilor omului ar fi mult consolidată la nivelul Uniunii Europene. De aceea eu am votat pentru raportul acesta. Avem ocazia să uh, salvăm viețile, a multor, viețile multor apărători ai drepturilor omului. Sunt oameni care au murit în numele valorilor universale pe care noi le promovăm. Mulțumesc, doamna Clintz. În ce privește raportul Clintz, doamna Ovia, un minut. Δεν είναι Ovir, o Οβίρ. Ο κύριος Μπάτεν, για ένα Domnul Batten, un minut. Και ο κύριος ești έχει m A plecat. Coelho. La raportul Coelho. Domnul Mastela, un minut. Oh, okay. Uite că Mastela ne doamnă. Ectes... Și doamna Mastela a plecat. Raportul Romeva Irueda. Paritate în criza economică. Doamna Ovir este, a revenit, n-a revenit. Στην έκθεση Doamna Ovir, în ce privește raportul Figueredo? Este aici? Nu este aici. O Chirios Tacula, stin έκθεση για τον αθλητισμό. Domnul Tacula, raportul privind sporturile, un minut. Mr. Tacula, arvoisa, you have the floor. Arvoisa puhemies, kiitoksia. Ensinnäkin haluan kiittää tästä. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru acest raport lui Doris Pachis, președinta comisiei noastre. E o deschidere foarte bună în ce privește acest subiect. Am votat favorabil acestui raport. Trebuie să vedem că există niște reguli etice care deocamdată lipsesc și e ceva important pentru că una dintre cele mai mari probleme deocamdată este comerțul cu oameni și în unele cazuri au existat uh, semnale că cluburile de fotbal au fost utilizate în această activitate. Trebuie să vegem că sportul uh, să fie cât mai curat posibil. Am sprijinit acest raport și sper că UEFA și FIFA, cu ele putem crea reguli care să fie respectate. Mulțumesc.

Mulțumesc, un minut. domnule președinte. Aș vrea să exprim și eu o opinie similară. Am votat pentru amendamentele 1 și 2 la această rezoluție. S-a spus că nu, este, nu era treaba acestui summit, summit să se ocupe de toate problemele legate de drepturile omului, dar sunt probleme care au legătură unele cu celelalte, în special atunci când ne gândim la demonstrațiile care au avut loc în 40 de orașe rusești, la 31 mai, adică chiar înainte de începutul acestui summit, în care s-a cerut dreptul de adunare. De asemenea, am fost în favoarea menționării mm, morții lui Sergei Magnitsky și a modului în care s-a produs acest, acest deces și de asemenea a fost în favoarea amendamentului 3 în care se vorbește despre impunitatea în fața uh, încălcării drepturilor omului și altor drepturi asemănătoare. Mulțumesc. Mulțumesc. Cred că domnul Protasievici dorea de asemenea să intervină. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să, felicit, să o felicit pe doamna Hautala și pe colegii din partea verzilor care și-au exprimat uh, amendamente în legătură cu situația uh, drepturilor omului în Rusia. În ciuda summitului uh, nu s-au discutat aceste aspecte. Totuși, eu consider că votul meu în favoarea amendamentului 3 pentru la raportul doamnei Hautala va putea exprima părerea noastră despre ceea ce se întâmplă în momentul acesta în Rusia și în relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia. Am încercat să explic acest lucru mai pe larg, pentru că chestiunile de drept uh, fundamentale și drepturile ale cetățenilor și libertățile lor trebuie să rămână în continuare aspecte cheie în relația noastră cu Federația Rusă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum uh, Vom trece la următorul raport și cu, anume cu privire la atacul israelian. Domnul Higgins are cuvântul. Eh, eh, <clears throat> er Domnule președinte, n-am M-am abținut de la vot în ce privește atacul Israelului asupra Gazei pentru că rezoluția nu mi se pare suficient de puternică împotriva campaniei de violență a armatei israeliene împotriva oamenilor din Palestina, în Gaza și în Cisjordania um, um, uciderea a nouă activiști pentru drepturile omului au deranjat oamenii în întreaga lume, au revoltat în apele internaționale, a fost un act de piraterie, nu se poate accepta ca Israelul să respingă ideea unei anchete independente. Trebuie de asemenea să condamnăm și guvernul Statelor Unite ale Americii și președintele Obama, care n-au criticat uh, această ucidere. Nu putem avea nicio încredere în Națiunile Unite să adopte rezoluții în ce privește problemele din Orientul Mijlociu. Atacurile din întreaga lume. A fost un marș la Tel Aviv cu israelieni și prin astfel de moțiuni ale clasei muncitoare că vom putea găsi o soluție pentru problema din Orientul Mijlociu și există o societate democratică nouă. Mulțumesc!

În timp ce noi cerem o anchetă internațională în legătură cu aceste incidente, n-ar trebui să ne grăbim să facem deja, să tragem concluzii și să facem uh, presupuneri. De aceea eu nu sunt pentru paragraful numărul uh, al doilea din paragraful din alinatul 2 care spune că s-a încălcat dreptul internațional. Eu cred că ancheta în curs trebuie să determine dacă sau nu s-a, încher- încălcat acest drept și de aceea eu mă opun la considerentul C. Mulțumesc. Doamna Corhola are cuvântul acum. Arvoisa puhemies, olen aika samoilla linjoilla. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu domnul Kellam. Am votat în favoarea acestei rezoluții cu grupul meu, dar trebuie să precizez că în propria noastră rezoluție am avut niște puncte importante care nu au fost menționate. Un exemplu ar fi că atunci când grupul PPE a dorit să recunoască dreptul Israelului la existență în niște frontiere sigure este ceva care ține de domeniul evidenței și nu s-a menționat în rezoluția finală. Aș vrea să întreb de ce s-a întâmplat așa. Domnul Tacula, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva acestei rezoluții pentru că, după părerea mea, această rezoluție nu este una echilibrată. Este o rezoluție anti-izraeliană și nu are o privire de ansamblu suficientă. După părerea mea, Uniunea Europeană a ieșuat în acest punct, pentru că eu cred că ar fi trebuit să prevenim cetățenii europeni despre pericolele legate de îmbarcarea pe acea navă. Atacul a fost provocat de fapt, în acea regiune exista un embargo, o interdicție de um, trecere peste o anumită limită și cred că acest lucru se știa. Uitându-mă la televizor, am tras concluzia că scopul acestei flotile a fost uh, să atace Israelul. Noi nu putem să susținem o astfel de activitate care până la urmă nu face decât să susțină terorismul. Noi trebuie să apărăm drepturile omului și statul democratic Israel. Mulțumesc, domnul Zondergaard, are acum un cuvântul un minut. Um. Denne resolution den indeholdt en berettiget kritik. Mulțumesc, domnule președinte. În această rezoluție se exprimă o critică foarte justificată a operațiunii militare izraeliene, însă, din păcate, nu se trece de la cuvinte la măsuri. Dacă ar fi fost vorba de cubanezi sau de iranieni care să fi intrat cu, să fi atacat un vapor al Uniunii Europene în apele internaționale și ar fi omorât activiști în domeniul umanitar, să vedeți ce s-ar fi întâmplat atunci. S-ar fi spus probabil că sunt acte de terorism. E vorba de un statut privilegiat comercial pe care îl avem uh, de parteneriat cu această țară și n-ar trebui să-l păstrăm. Eu cred că trebuie să reacționăm cum am fi reacționat și celelalte țări, dacă ar fi fost celelalte țări implicate. Eu zic că aceste formulări nu sunt decât cuvinte și că parteneriatul privilegiat cu Israelul nu se menționează deloc. Dacă Parlamentul dorește să rămână credibil, atunci trebuie să urmeze și fapte acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna, sunt în Holstein acum un minut. nie wzięłam udziału ja w ogóle nie wzięłam udziału w tym głosowaniu ponieważ tekst N-am participat la acest vot pentru că acest text a conținut atât de multe erori materiale încât nici nu trebuia să existe. Așa că mă alătur colegilor din PPE și domnului Tacula în a spune că Condamnarea Israelului ast- astăzi și uh, faptul și a spune că a încălcat uh, regulile internaționale și cererea ca o astfel de comisie să fie instituită este inutilă și oricum nu are nicio legătură cu realitatea. Trebuie să ne gândim la cei care au fost efectiv în situația respectivă și nu să ne ocupăm de autoritățile Israelului o abordare care creează tensiuni inutile. Mulțumesc. În legătură acum cu Bosnia și Herțegovina, domnul Vigenin. Dar nu este în sală. În ce privește raportul privitor la inundațiile din Europa Centrală, domnul Mecearos, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În ultima vreme, în Europa Centrală, ne confruntăm cu o situație catastrofală în domeniul inundațiilor. Râurile au ieșit din albie și au inundat regiuni întregi. Avem nevoie de un ajutor imediat. Foarte multă lume și-a pierdut casa și Um, bunurile și mă bucur că Parlamentul European acționează. Aș considera de aceea că ar fi bine dacă această rezoluție um, ar fi sprijinită de către noi și mă bucur că acesta a fost și rezultatul. Aș cere și Comisiei Europene să ne ajute financiar, mai ales cetățenii din Europa Centrală care sunt afectați. Mulțumesc, stimați colegi, astfel suspendăm ședința până la ora 15 acum. Mulțumesc!